Buenos días. Buenos días. Uh, welcome. Bienvenidos a... Bună dimineața și bun venit. Vă salut pe toți la reuniunea noastră a Subcomisiei pentru Drepturile Omului. În această dimineață avem un grup uh, de tineri aici, de tineri din Sudan, care vor participa în această dimineață la reuniunea comisiei noastre. Bine ați venit! Vă salut și ne bucurăm să fiți alături de noi în această dimineață. Avem foarte multe pe ordinea de zi în această dimineață, ca de obicei, E vorba aici de o temă care este o mare prioritate pentru noi, e vorba de combaterea traficului de ființe umane și de tot ceea ce este legat de acest fenomen. Cred că nu trebuie să mai subliniez uh, mai mult faptul că traficul de ființe umane este unul din, una din problemele cele mai mari în secolul nostru. Este vorba de un flagel în acest secol iar consecințele acestui flagel se simt uh, în societatea noastră. E vorba de o formă de sclavie și pentru acest fenomen am putut constata că există și uh, o procedură de vânzare și de cumpărare a ființelor umane. Persoanele sunt cumpărate, sunt exploatate și nu au niciun drept. Sunt pur și simplu supuse la o formă de sclavie. Pentru a putea să răspundem la această problemă atât de complexă, de care se leagă foarte multe aspecte și factori uh, complicați, uh, am organizat această audiere astăzi. Avem paletă foarte largă de vorbitori care vor dori să ia cuvântul despre acest subiect și prima noastră contribuție va fi prin uh, intermediul unei legături internet, videolink. E vorba de domnul Sebastian Bol, care este analist uh, și cercetător regional la Bangkok pentru o organizație care se implică pentru combaterea acestui fenomen de trafic de persoane. În această dimineață avem o legătură, deci, cu Bangkokul. Bună dimineața, domnule Bol, și vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți astăzi prin intermediul camerelor la noi în reuniune. Aveți cuvântul. Bună dimineața și mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sper să mă înțelegeți și să mă auziți bine în uh, sala în care țineți reuniunea. Este o mare onoare pentru noi, uh, în calitate de reprezentanți ai organizației ACT al ONU și în calitate de cetățean uh, european, să pot să vorbesc în, uh, la această audiere a Parlamentului European în această dimineață. Această reuniune vrea să dorește să vorbească despre traficul de persoane, care înseamnă recrutarea, transportul și menținerea persoanelor prin uh, intermediul unei induceri în eroare într-o formă de exploatare severă. Am uh, oarecum sarcina imposibilă de a vorbi despre diferitele categorii uh, la nivel global ale acestui fenomen în 10 minute. Nu numai că este imposibil să vorbești despre acest lucru din motive de restrângere de timp, dar și pentru că natura clandestină a acestei infracțiuni, diferențele de interpretare, problemele de resurse și alți factori complicați fac ca acest lucru să fie foarte dificil. Este foarte dificil să cuantifici și în același timp să califici acest fenomen de trafic de persoane, mai ales la nivel mondial. Totuși s-au făcut uh, diferite încercări în acest sens și cred că este important să spunem că una din uh, cele mai uh, sistematice și complexe încercări a fost într-adevăr um, încercarea de a estima a Organizației Internaționale a Muncii, OIM, cu privire la munca forțată în timp ce rela relația dintre traficul de persoane și munca forțată este în continuare foarte dezbătută în momentul de față și că există destul de multe interpretări, totuși există o clară legătură între aceste două și uh, câteodată se și suprapun. Iar uh, OIM-ul, uh, prin estimările sale globale, consideră de asemenea că este vorba de o legătură strânsă. Estimările OIM care au apărut în 2012 arată că aproximativ 20,9 de milioane de persoane lucrează în condiții de muncă forțată în lume în, uh, și că aceasta uh, se întâmplă, deci estimările se referă la 2002-2011. Dintre aceștia, 14,2 milioane de victime, de deci 68% din total, au fost uh, identificate ca lucrând în condiții de um, muncă forțată, în timp ce 4,5 milioane, deci 22%, au uh, fost uh, s-a constatat că lucrează în, într-o situație de exploatare sexuală. Aceasta necesită așadar o intervenție imediată împotriva traficului de persoane și uh, muncii forțate, care trece dincolo de uh, înțelegerea traficului de persoane pentru formele de exploatare sexuală și care analizează așadar și formele de exploatare a muncii. Regiunea Asia și Pacific uh, este cea care aduce peste 56% din membrii totali iar aceasta este și uh, regiunea în care noi, uh, UN Act, acționăm. E vorba aici de regiunea China, Myanmar, Thailanda, Vietnam și uh, Cambodgia și acestea sunt cel, acelea care sunt regiunile supuse cel mai mult migrație migrației și muncii forțate. Permiteți-mi să vorbesc despre aceste subregiuni, mai ales pentru că înțeleg că un raport uh, care va urma în Parlamentul European se va concentra mai ales pe traficul de persoane în Asia de Sud-Est. Traficul uh, de persoane în aceste regiuni uh, se întâmplă din mai multe motive, inclusiv și industria producătoare, agricultura, um, domeniul pescări, pescări, circuitului și uh, a construcției și așa mai departe. Ne uitând de exploatarea sexuală, bineînțeles. Având în vedere limita de timp pe care o am, aș vrea să vă vorbesc despre două tendințe în ultimii ani. Una dintre ele cred că este importantă pentru că este una nouă și alta cred că este importantă pentru dumneavoastră pentru că are implicații directe pe Europa. Prima este, de exemplu, fenomenul de trafic pentru căsătorii forțate în China. Aceasta are legătură cu politica copilului unic din China de decenii încoace, care a dus la un surplus de bărbați într-o, la vârsta căsătoriei, care va ajunge probabil la 30-40 de milioane în 2020. Aceasta, bineînțeles, că a dus la o cerere crescută de uh, soții și servicii sexuale, care a dus la rândul său la practici uh, coercitive de recrutare a femeilor și fetelor din, din țările vecine Chinei sau din alte țări pentru ca ele să fie aduse în China pentru astfel de servicii și pentru căsătorii forțate. Am văzut așadar că există, mai ales din partea Myanmarului și Vietnamului, foarte multe astfel de victime, dar există un pattern și din alte domenii, din alte regiuni, mai ales din țări precum Cambodgia în ultima vreme. Acest surplus uh, de bărbați și faptul că aceasta are consecințe uh, trebuie să fie o chestiune pe care să o adresăm cât se poate de repede și uh, trebuie să încercăm să implicăm tot felul de um, organizații precum cea care, din care fac eu parte și alte instituții pentru a combate acest fenomen. Aș vrea să mai subliniez un lucru în această dimineață și anume aș vrea să mă refer la uh, traficul de persoane în, în industria pescuitului și a procesării um, produselor de pescuit. Pentru că există o mare, o serie mare de produse care sunt exportate din această regiune către piețele europene. Industria um, are cam 2,2 milioane de lucrători, și o mare parte dintre aceștia sunt migranți, o mare parte dintre ei lucrând la negru. Acești migranți vin adesea din țări precum Myanmarul, Laosul sau Cambodgia. Faptul că în golful Thailandei uh, a scăzut stocurile de pește, a avut de asemenea și efectul asupra pescuitului, pentru că a trebuit să se pescuiască din ce în ce mai în larg, mai departe de coastă și deci s-a ajuns în alte teritorii. Există o de aceea o schimbare a felului de muncă în pescuit, cu, care implică mult mai multe ore de lucru și um, având în vedere și competiția din ce în ce mai crescândă în acest domeniu, a transformat uh, această muncă într-una din ce în ce mai puțin atractivă și de aceea a adus nevoia de a implica din ce în ce mai mulți migranți și foarte puține persoane sunt uh, bine informate despre condițiile de muncă în această industrie. Astfel, uh, cei care recrutează și angajatorii au încercat uh, să intre în practici deceptive de recrutare în uh, această industrie. Au existat foarte multe rapoarte, mai ales un raport Associated Press de curând, care a subliniat condițiile foarte proaste, incluzând și crime și bătăi din această industrie. Complexitatea lanțului de aprovizionare face ca să fie foarte dificil să eticheteze aceste produse, să nu există o trasabilitate bună și de aceea uh, șansele ca acest produs să fie să provină din trafic de persoane și totuși să fie comercializat este foarte mare. Comunitatea Thailandei a recunoscut acest lucru, această problemă și a transformat o într-o prioritate națională. A luat și primii pași pentru a putea să înregistreze, de exemplu, peste un milion de lucrători în ultima vreme. Au fost invitați mai multe instituții, mai multe agenții și actori importanți care lucrează împotriva muncii forțate și combat traficul de persoane și UN Act uh, fac parte din uh, această grupă de acțiune. Însă ne interesează, bineînțeles, și implicarea cu actorii europeni și de aceea mă bucur foarte mult să fiu aici în această dimineață, incluzând aici delegațiile europene din țările respective, dar și uh, guverne și sectorul privat. Pentru că cred că sectorul privat în uh, Europa are un rol important în combaterea acestui fenomen. Cred că mi-am uh, consumat cele 10 minute. Oricum vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat în această dimineață și mă bucur să discutăm și să vă ascult în următoarea oră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Bol. Ați vorbit exact 10 minute. Nu știu dacă puteți să mai rămâneți puțin cu noi sau dacă trebuie să ne părăsiți. Pot să stau, spune vorbitorul. Bun, mulțumesc foarte mult. Atunci vreau să dau cuvântul acum doamnei Beate Andres, care este director pentru programul de acțiune specială pentru muncă forțată din partea OIM Bruxelles. Și poate că dumneai o să poată să ne mai vorbească, mai ales din perspectiva Ganei, despre acest fenomen. Mulțumesc! Morning, ladies and gentlemen! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Colegul meu de la UN Act a desfășurat o activitate extraordinară, prezentându-vă o serie întreagă de date în legătură cu obiectul de activitate îndreptat împotriva traficării de persoane. Eu voi avea o abordare din perspectiva dreptului la muncă și al Organizației Mondiale a Muncii. Aș vrea să vă ofer câteva informații în legătură cu uh, impactul economic al traficării legale de persoane, iar după aceea, în cele 5 minute care îmi rămân, mă voi referi și la posibile soluții. Dați-mi voie să încep cu câteva uh, date pe plan global. Este este vorba de 21 de milioane de bărbați și femei care sunt victime ale traficului ilegal de persoane, care sunt și exploatate munca lor sau sunt sclavi sexuali. Dar eh, sigur că eh, ne-am dori eh, niște cifre care să fie mai demne de încredere, iar Organizația Mondială a Muncii, din acest punct de vedere, în a doua jumătate a acestui an va declanșa o inițiativă de colectare a datelor. Dar în ce privește aspectele economice ale muncii forțate, conform unor estimări recente, cel puțin 150 de miliarde uh, sunt de dolari pe an sunt venitul al uh, muncii forțate și um, o parte, uh, de fapt două treimi din volumul acestei cifre este profit din industria sexului dar și din sectoarele economice mai prost plătite, agricultură, manufactură, um, minerit și uh, activitate domestică. Se pare că în Uniunea Europeană 186.000 de bărbați și femei uh, sunt exploatați în felul acesta. Este un profit ilicit care generează costuri inacceptabile pentru societățile noastre subminează uh, competitivitatea între ramurile industriale și um, creează o presiune asupra condițiilor de muncă pe plan global. Nu este doar un statut um, precar al muncii, dar societățile uh, suportă costurile pentru um, această practică. Nu există venituri uh, din impozitare de asemenea, există costuri pentru reabilitarea victimelor. Și, bineînțeles, traficul de persoane este legat și de uh, lanțurile uh, globale de uh, furnizare de uh, produse. Există asemenea uh, tendințe în multe sectoare economice, manufacturare, confecții, în alte domenii industriale. Există și uh, aranjamente uh, complexe în ce privește subcontractorii, astfel încât uh, să fie uh, practicate și activități ilegale și să se folosească munca forțată. Iar uh, dacă uh, companiile uh, beneficiază de munca lucrătorilor din alte țări în care uh, mâna de lucru este prost plătită, evident că recurg până la urmă inclusiv la aceste rețele de intermediari privați uh, care pot fi și intermediari ilegali și unde apare riscul până la urmă de muncă forțată. Deci, Sigur că există profituri uriașe pentru cei care sunt implicați în acest uh, trafic ilegal de persoane. Iar impactul asupra economiilor noastre este uriaș. Sigur că uh, trebuie să ne gândim însă că, dincolo de dezvoltarea unor sectoare care exploatează munca forțată, există profituri uriașe pentru cei care uh, sunt traficanți. Este dificil să combate acest fenomen pentru că uh, există un număr destul de mic de uh, juriști procurori care se ocupă de combaterea acestui fenomen și puține din persoane din cei care au fost victima acestui fenomen ajung să fie reabilitați. Ce se poate face? Trebuie să ne gândim la cadrul legislativ. Guvernele anul trecut au adoptat un protocol cu caracter obligatoriu vis-a-vis -vis de munca forțată, care completează o recomandarea Organizației Mondiale a Muncii, eh, care eh, era încă din anul 1930 trebuie să ne gândim la prevenție și la găsirea de eh, remedii pentru a pedepsi până la urmă practicanții de trafic ilegal de persoane. Organizația Mondială a Muncii trebuie să elaboreze o strategie de acțiune pentru a preveni în primul rând. Deci, prima idee este a preveni este mai bine decât a fi nevoit să combați. Trebuie să ne gândim la răspunsuri care să se bazeze pe necesitatea, necesitățile pieței muncii. Este nevoie de investiții în educație, în protejarea ehm, grupurilor vulnerabile. Multe ehm, ehm, acțiuni eh, din acest punct de vedere, le-aș spune de primă generație, se concentrează pe combaterea criminalității și pe pregătirea eh, forțelor de specialitate care urmează să intervină și să combată fenomenul. Este un proces eh, laborios pentru a implementa până la urmă strategii de prevenție de prevenție. Este nevoie din acest punct de vedere inclusiv de o bună guvernanță a migrației pe piața muncii. În al doilea rând, trebuie să existe um, o echilibrare uh, a modului de intervenție. Trebuie să se țină seamă de uh, specificul acestei probleme, iar uh, victimele potențiale ale traficului de persoană trebuie să fie uh, educate, conștientizate și protejate să ne gândim de pildă la legăturile care există între anumite sectoare industriale ca pescuitul și practicile pe piața muncii în acest domeniu. Deci este important ca aceste sectoare să susțină demersurile care se fac și, de asemenea, în lumea afacerilor trebuie să existe o atitudine de prevenție față de exploatarea uh, Uh, muncii forțate. Trebuie din acest punct de vedere să existe uh, niște linii directoare care să se bazeze pe respectarea drepturilor omului. Trebuie să determinăm care sunt sectoarele de risc ridicat pentru a putea să elaborăm politici adecvate pe care și companiile să le practice. Este nevoie de o legislație um, adecvată um, care să combată uh, traficul um, de persoane, dar ele trebuie să fie completate de o extindere a puterii celor care uh, au responsabilități în inspecția muncii. Și după aceea să vorbim despre lucrători, nu despre victime, pentru că trebuie să ne gândim că majoritatea celor a căror muncă este exploatată nu au fost răpiți pentru a ajunge să practică această muncă. Majoritatea victimelor inițial au consimțit la a fi traficate sunt uh, oameni care caută un loc de muncă. Aceste persoane trebuie să fie susținute, iar uh, protocolul și recomandările Organizației Mondiale a Muncii trebuie să creeze uh, garanția că toate aceste persoane pe piața muncii au acces inclusiv la remedii independent de statutul legal, de prezența lor pe teritoriul unui uh, stat uh, străin în care exploatarea uh, forțelor de muncă se produce. Deci trebuie să fie uh, informați, să aibă capacitatea să se organizeze între ei. Eu am participat la conferințe uh, care lucrătorii pe plan național pentru prima dată în viață uh, au participat la reuniuni pentru a se organiza sindical. Deci, uh, noile instrumente ale Organizației Mondiale a Muncii elaborează o strategie pentru eliminarea uh, traficului de persoane și um, trebuie să se acționeze cât mai repede posibil, să existe o susținere amplă din partea statelor membre. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult fost o intervenție perfectă. Dau cuvântul acum doamnei Marcheta Hunculova, care este directoarea unei rețele europene pentru combaterea traficului de persoane și se va referi la drepturile victimelor. This invitation I feel honored to be speaking. Vă mulțumesc pentru această invitație și mă simt onorată să vorbesc în, în fața unor reprezentanți ai acestui sector. Reprezint organizația La Strada din Republica Cehă, membră de altfel a unei rețele, a celei mai mari rețele internaționale de uh, ONG-uri care lucrează în domeniul combaterii traficului de persoane. Sunt uh, pasionată de drepturile Uh, omului și am să vorbesc din această perspectivă cu privire la uh, drepturile și mai, mai precis cu privire la drepturile persoanelor, persoanelor exploata, exploatate. Întrucât nu am la dispoziție decât 10 minute, voi uh, elimina o parte din discursul pregătit. Aș vrea să spun doar că în această perioadă relativ scurtă de timp am făcut progrese semnificative în privința instrumentelor legislative folosite pe plan european și uh, mondial. Să vorbim acum despre drepturile victim, victimelor. Ei bine, aici am constatat uh, un progres al instrumentelor uh, legislative cu privire la drepturile victimelor și mă refer aici la protocolul Națiunilor Unite, dar și la Convenția Consiliului uh, Europei și la directiva uh, Uniunii Europene. Toate aceste instrumente legislative sunt uh, centrate asupra drepturilor victimelor. Dar și există, bineînțeles, un dar ar fi surprinzător să nu fie așa. Nu lucrăm într-un glob de cristal din nefericire. Lucrăm într-un domeniu care interacționează cu altele, astfel că uh, perspectiva ce se concentrează asupra drepturilor victimelor, interacționează cu alte abordări și uh, ținând cont de această constatare, aș vrea să ilustrez, uh, ilustrez trei conflicte care, care apar în uh, acest sens. Primul conflict pe care îl constatăm e cel dintre perspectiva centrată asupra drepturilor victimelor și uh, abordarea care se concentrează asupra urmăririi penale, uh, care se concentrează asupra uh, justiției penale. De cele mai multe ori, cele două abordări merg mână în mână, însă în anumite cazuri observăm că abordarea care se concentrează pe realizarea urmăririi penale prevalează asupra celei care se concentrează asupra drepturilor victimelor. Trebuie să fim conștienți de faptul că victimele traficului de persoane, uh, victimelor trebuie să le fie respectate drepturile, fie că cooperează, fie că nu cooperează cu uh, poliția. Chiar dacă nu cooperează, drepturile lor uh, trebuie să fie respectate. Și în anumite cazuri nu e așa, victimele fiind exploatate, folosite, dacă vreți, de uh, uh, organele de urmărire uh, penală. Sunt, uh, sunt, uh, sunt uh, exploatate și se, uh, și se trezesc apoi, după terminarea procedurilor judiciare, într-o situație extrem de ambiguă. Apoi apare un conflict între drepturile victimelor uh, traficului de persoane și politicile în domeniul uh, migrației. Uh, Ni se pare că aceste politici în domeniul migrației sunt binevenite, însă remarcăm în ultima vreme că ele sunt uh, din ce în ce mai coercitive și că vizează cetățenii anumitor uh, state. Astfel, uh, drepturile persoanelor traficate sunt încălcate prin politicile cu privire la, la migrație. Avem astfel un conflict între drepturile victimelor Uh, drepturile persoanelor traficate și uh, prevederile extrem de, de dure adoptate în numele uh, securității statale. Astfel, drepturile omului sunt, sunt diminuate într-un mod aproape invizibil cum putem înțelege aceste conflicte și cum le putem gestiona. Nu am timp să detaliez uh, răspunsul, însă aș spune um, următoarele. Singurul mod în care le putem gestiona este având o abordare holistică, globală, nu numai când vine vorba de elaborarea legislației, dar și când vine vorba de implementarea ei, de punerea ei uh, în aplicare politicile în domeniul uh, protecției uh, victimelor uh, traficului ar deveni impotente dacă politicile din alte sectoare nu ar ține cont de ele. Trebuie să avem mereu în minte protecția victimelor traficului de persoane și ele să fie să ordoneze restul sau lor să li se subordoneze restul politicilor adoptate. Iată acum uh, trei, uh, trei exemple care ilustrează cele spuse de mine anterior. Am să mă refer întâi, cu, uh, întâi la identificarea victimelor. În acest domeniu există prevederi ample care sunt bine transpuse în mecanisme naționale iar persoanele care lucrează, specialiștii care lucrează în sectorul uh, protecției victimelor uh, traficului de persoane sunt uh, bine, bine pregătite, însă problema apare la, cei, la specialiștii de primă linie, dacă vreți, la cei care intervin în primă linie, mă refer la vameși, polițiști de frontieră, procurori de la nivel local care nu au abilitățile necesare identificării uh, victimelor uh, traficului de persoane, astfel uh, că ele le scapă din, printre degete, dacă vreți. Iată un exemplu din, din activitatea noastră. O victimă traficată, o victimă originară din, din Africa, traficată de la vârsta de 15 ani, a fost prinsă uh, la granița dintre Cehia și uh, Italia cu un pașaport uh, fals și uh, timp de 12, uh, imediat apoi, după 12 ore, a fost uh, a primit un ordin um, de, uh, de uh, extradare Nimeni nu a identificat-o ca fiind victima traficului de, de persoane și dacă noi n-am fi intervenit, situația ei s-ar fi agravat. Apoi uh, uh, aș vrea să vă vorbesc de un alt caz care, a, uh, care s-a petrecut în Republica Cehă și a devenit cunoscut în întreaga Europa. E vorba de 150 de muncitori traficați, traficați în industria forestieră pe care, caz pe care noi l-am urmărit timp de 5 ani, am urmărit timp de 5 ani ancheta penală și procesul desfășurat. Din nefericire, de fapt, acest caz nu a fost calificat de către organele de urmărire penală ca fiind unul de trafic de, de persoane, ci a fost tratat ca un caz minor. După cinci ani, Curtea Constituțională din Cehia a decis că în uh, respectivul dosar uh, li s-a încărcat persoanelor dreptul la un proces uh, corect și uh, li s-a recomandat autorităților să reia ancheta penală din, din perspectiva unei acuzații de trafic de persoană. Apar o serie de, de întrebări dacă ne uităm la aceste exemple. E vorba aici de indiferență, de lipsă de, de cunoștințe, de alte interese. Uh, oricum ar fi, avem nevoie de pregătire sistematică și conștientizare a practicienilor de la toate nivelurile. Am uh, să mă refer acum la despăgubiri, care reprezintă unul dintre drepturile cele mai importante ale persoanelor traficate, dar care e un, uh, un drept dificil de pus în aplicare și asta uh, Um, odată pentru că aceste persoane, victimele, sunt lipsite de informații, informațiile fiind asigurate în principal doar de um, ONG-uri. Astfel, accesul victimelor traficate la informații e foarte limitat. Apoi, um, avocații și magistrații nu sunt uh, suficient uh, de, de, de pregătiți cu, cu sau nu informează suficient victimele cu privire la dreptul la uh, despăgubiri uh, și uh, apoi uh, mai există dificultăți legate de cap de posibilitatea de a rămâne în uh, țara respectivă în așteptarea despăgubirilor. Apoi uh, se, se presupune că victimele nu trebuie să sufere, uh, să, să fie pedepsite pentru eventualele infracțiuni comise în calitate de persoană uh, traficată. Asta este un, un drept fundamental care este încălcat în mod regulat și asta și asta pentru că nu e obligatoriu pentru statele naționale să să nu uh, urmărească penal și, uh, și victima traficului de persoane pentru eventuale infracțiuni comise în această calitate. Aș fi vrut să dau două exemple, dar uh, nu o vom mai face pentru că nu e, nu e timp, așa că voi concluziona. Uh, avem instrumente legislative uh, extraordinare care arată cum legislația se poate orienta asupra drepturilor uh, uh, victimelor uh, și uh, aplicarea lor este bună. Trebuie să reamintim statelor și uh, instituțiilor de aplicare, aplicare a legii uh, importanța drepturilor uh, persoanelor uh, traficate, drepturi care nu sunt uh, opționale, ci sunt obligatorii, aceste persoane au dreptul uh, la ele, întrucât drepturile fundamentale le-au fost încălcate grav prin faptul că au fost exploatate. Vă mulțumesc. Yes, signora Ancrova. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Doamna Hroncova și acum aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Zoe Sacheliadu, care este asistent politic uh, la doamna Vasiliadu, și este, care este coordonatoarea Uniunii Europene împotriva traficului de persoane și care a avut o problemă în ultima secundă și nu a putut veni, dar doamna Sacheliadu este la noi și pot să-i dau cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați deputați în Parlamentul European, doamnelor și domnilor, sunt astăzi aici pentru a reprezenta oficiul uh, pentru uh, combaterea traficului de ființe umane în cadrul Digimigration și doamna Vasiliadu nu a putut veni astăzi din cauza unor probleme logistice. M-a rugat însă să mă amenci acestei subcomisii pentru interesul de a discuta despre traficul de persoane și pentru ca această problemă să fie în continuare foarte sus pe agenda noastră. Câteva cuvinte despre mandatul nostru. Coordonatorul uh, coordonarea um, problemelor de trafic de persoane este prevăzută în uh, textele legale comunitare și astfel uh, doamna Vasilianu are mandatul de a coordona orientările politice în cadrul Uniunii, în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, dar și uh, către exterior. Judecând după titlul acestei reuniuni, înțelegem foarte bine că, de fapt, aici importanța capitală o are de dimensiunea externă a traficului de persoane și felul în care politicile europene pot să țină cont de acest lucru. Cred că ar fi fost mai constructiv dacă aș fi putut să vă prezint la început chiar dimensiunea Uniunii Europene și uh, abordarea Uniunii Europene în uh, față de acțiunile externe. Traficul de persoane este într-adevăr o încălcare gravă a drepturilor omului. Este vorba de o crimă gravă, o infracțiune transnațională pe care nicio țară nu poate să o abordeze singură. Traficul de persoane este, după cum a spus și doamna președinte, vânzarea și cumpărarea persoanelor pentru servicii. E vorba aici de persoane, așadar. Și se vorbește, bineînțeles, și aici de profit și de cerere. Auzim foarte des uh, că se vorbește de vulnerabilitatea acestor persoane. Vulnerabilitatea este, într-adevăr, contribuie la uh, traficul de persoane, dar nu este cea care stă la baza lui. O să răspund mai departe la această diferență în uh, expunerea mea. Traficul de persoane este interzis în mod expres în Carta Drepturilor Fundamentale, a, anexa la tratat, la articolul 5. Este important să spunem că combaterea traficului de persoane este, se referă la implementarea dreptului primar al Uniunii. Prevederi cu privire la traficul de persoane se pot regăsi și în tratatele UE în ceea ce privește capitolul despre migrația legală sau cooperarea polițienească. În decursul anilor, Uniunea Europeană a reușit să dezvolte uh, un cadru legal de politici, un cadru care, după cum ați mai auzit, se centrează pe drepturile omului și pe victime. E vorba de un cadru care este foarte complex și care cere o abordare multidisciplinară. Un uh, cadru care trebuie să fie foarte bine gestionat și pe dimensiunea sa internă pentru a vedea ce se întâmplă în cadrul statelor Uniunii, dar și către exterior. Este vorba aici de o perioadă destul de activă pentru Comisia Europeană. În momentul de față pregătim primul raport uh, al Uniunii Europene care să analizeze eforturile la nivelul UE în uh, ceea ce privește combaterea traficului de persoane și uh, eforturile diferiților actori și vrem de asemenea să vedem dacă se aplică directiva de care vă vorbeam și felul în care aceasta este implementată de către statele membre. Transpunerea avea ca termen 1 aprilie 2013 și astăzi, după 2 ani așadar, numai două state membre au notificat o transpunere parțială a acestei directive. După cum ați auzit, Comisia dezvoltă și două agende importante, agenda migrației și agenda securității europene și traficul de persoane face parte și din aceste două instrumente. În ceea ce privește traficul de persoane, într-adevăr, are legătură cu migrația și are și o dimensiune globală. De aceea, nu putem să separăm partea și dimensiunea internă de cea externă, este vorba de o provocare globală. Nu vreau să folosesc uh, estimări, dar vreau să vă prezint mai degrabă date statistice pentru perioada 2010-2012. Statele membre au înregistrat 30.146 de victime al uh, traficului de persoane în cadrul Uniunii Europene. Acesta, bineînțeles, nu este de fapt cifra reală la fața locului și avem motive serioase să considerăm că de fapt numărul este mult mai ridicat decât acesta. Victimele care nu provin din Uniunea Europeană, care sunt identificate însă în Uniunea Europeană, pentru că 65% din victimele registrate sunt uh, cetățeni UE, dar dintre cei care nu sunt cetățeni UE, statisticile ne arată că majoritatea vin din Nigeria, Brazilia, China, Vietnam și Rusia. Unele din aceste persoane au fost traficate la început, altele au intrat într-o manieră ilegală în această situație. Este nevoie de o claritate conceptuală. Nu trebuie să facem un amestec de termeni, cum ar fi, de exemplu, traficul de persoane și munca forțată. N-ar trebui să subestimăm aceste legături, dar totuși vorbim despre chestiuni diferite, pentru că traficul de persoane și uh, um, fraudele legate de uh, acest fenomen sunt uh, de asemenea legate de multe ori și nu este vorba neapărat de o legătură evidentă. O să continui uh, spunând așadar că există prin tratat obligația de a reduce orice formă de exploatare prin diferite dimensiuni. Dimensiunea externă este una esențială aici, pentru că se leagă de mai multe domenii. După cum știți, Uniunea Europeană a dezvoltat uh, un document de acțiune din 2009, care a fost acum înlocuit de Strategia Europeană pentru Eradicarea Traficului de Ființe Umane. Această strategie prevede în mod foarte clar că traficul de persoane este un punct cheie în toate dialogurile și procesurile, procesele cu statele non-UE și voi veni uh, cu mai multe detalii mai târziu. În decembrie 2012, Consiliul a adoptat o listă de țări prioritate și de regiuni prioritare uh, din care, cu care Uniunea Europeană dorește să coopereze pentru a aborda traficul de persoane. Țările prioritare sunt Albania, Brazilia, China, Republica Dominicană, Marocul, Nigeria, Rusia și Turcia, Ucraina și Vietnamul. Regiunile sunt Balcanii de Vest, uh, politica europeană de vecinătate, comunitatea statelor uh, ACP și uh, regiunea africană, regiunea africană de vest și așa mai departe. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari donatori de ajutoare pentru aceste regiuni. Foarte multe proiecte au fost finanțate și există multe informații pe site-ul antitrafic. În acest sens, Uniunea Europeană dorește să dezvolte și o revizuire a politicilor foarte complexă, având în vedere toate fondurile care stau la dispoziție, pentru că trebuie să revizuim ceea ce s-a făcut până acum și să vedem ceea ce nu s-a făcut pentru ca să vedem ce putem îmbunătăți. Revizuirea politicilor este o parte, o componentă a strategiei Uniunii Europene și procesul a fost deja lansat, a fost lansat o licitație și termenul de depunere a ofertelor este astăzi chiar. rolul traficului este discutat și în abordarea globală a migrației și a mobilității. Foarte multe din parteneriatele bazate pe mobilitate, de asemenea, au această componentă. Maroc, Tunisia și Iordanul toate aceste legături cu țările respective țin cont și de acest aspect. Și traficul de ființe umane face parte și din dialogurile pe tema drepturilor omului pe care le are Uniunea Europeană cu foarte multe țări din lume. Atunci când vorbim de dialogul regional cu Africa și procesul de la Rabat, acesta este într-adevăr un element intern. Poate ați auzit și de procesul de la Cartun, în care traficul de persoane este într-adevăr una dintre priorități și a existat și o declarație interministerială pe această temă. Agenda recentă pe migrație cu Nigeria se referă de asemenea la traficul de persoane și uh, acordul negociat cu Brazilia, care este în curs de negociere, va include de asemenea prevederi cu privire la traficul de persoane. Acordurile ASA cu uh, Balcanii de Vest conțin de asemenea și ele elemente de trafic de ființe umane. Parteneriatele eh, care fac parte din parteneriatul estic, eh, PEV-ul, toate au această componentă. Noi credem în parteneriatele sociale și chiar și legislația reia aceste aspecte atunci când se vorbește, de exemplu, despre societatea civilă. Am dezvoltat un proiect de trei ani de aproape 100 uh, de milioane de euro cu privire la um, nivel la statele non-UE pentru formarea de capacități și promovarea drepturilor migranților și a organizațiilor care luptă pentru drepturile migranților, incluzând aici lucrătorii interni și victimele traficului de persoane. Mai multe informații despre aceste programe puteți găsi pe pagina antitrafic al UE. O să încep prin a spune că foarte multe s-au făcut și o să închei prin a spune acest lucru și că există un cadru. Acum însă trebuie să vedem ce se întâmplă concret, să vedem dacă acest cadru se poate implementa și pentru a putea analiza care au fost realizările noastre până acum pentru a putea continua și uh, pe această cale. Traficul de ființe umane ține de vânzarea și cumpărarea de persoane, persoane reale, ceea ce aduce, bineînțeles, o responsabilitate absolut stringentă. Nu avem timp de pierdut, sunt la dispoziția noastră însă pentru întrebări, nu am putut aborda în uh, prezentarea mea toate aspectele pe care le doream, deci sunt la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum um, o să îl o să ascultăm colegii colegii care doresc să facă comentarii sau care doresc să pună întrebări. Așa că, domnul Austrevicius, vă rog. Thank you, Thank you for Mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni. Iar Uh, acest subiect se află pe ordinea noastră de zi, un subiect foarte important. Salut informațiile pe care le-am primit de la diversi uh, invitați în această dimineață. Aș dori să mă refer la un aspect, identificarea victimelor, uh, colectarea de date legate de numărul victimelor, atâta timp cât nu dispunem de informații exacte. Suntem puțin pierduți în acest proces de combatere a fenomenului. Strategia pe care Uniunea Europeană um, a adoptat-o în anul 2011, în anul 2012, ne solicită crearea unui sistem de colectare a datelor pentru 2014 puteți să ne informați dacă într-adevăr s-a realizat acest lucru și ce ar mai trebui făcut. Și uh, în al doilea rând, poate că unul dintre uh, invitați va putea să ne vorbească despre capacitatea administrativă a procurorilor. Care este situația din acest punct de vedere? Ar putea fi îmbunătățite structurile organizaționale sau ele sunt deja funcționale în statele membre ale Uniunii Europene. Forțele de ordine, de asemenea, au capacitatea să acționeze transfrontalier? Există această posibilitate pentru a stăvili acest fenomen nedorit? Mulțumesc! Mulțumesc la rândul meu. Doresc să adresez câteva întrebări oaspeților noștri. Știm că este vorba despre un fenomen foarte complicat internațional când vorbim de traficul ilegal de persoane. Este o afacere care aduce 51 de miliarde de dolari pe an, s-a spus aici. Este vorba despre exploatare sexuală, despre muncă forțată, despre exploatarea copiilor. Aș avea următoarele întrebări. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu cadrul legislativ internațional pentru combaterea traficului de persoane? Nu ar fi nevoie de o îmbunătățire a legislației pentru a uh, dinamiza uh, contracararea fenomenului uh, inclusiv în ce privește controlul la graniță de pildă. A doua întrebare. Există o oarecare contradicție între urmărirea penală a făptuitorilor și a victimelor. Pentru că, în ce privește victimele, dacă există riscul ca și ele să fie penalizate, um, într-un fel sunt pedepsite de două ori. Să ne gândim de pildă la femeile care devin sclave sexuale. Este puțin paradoxal să te gândești la uh, pedepse îndreptate împotriva lor. Și o treia întrebare. Protejarea victimelor. În majoritatea cazurilor, uh, victimele nu sunt protejate, nici copiii. Uh, ce părere aveți? Oare nu ar trebui ca um, activitatea statelor membre din acest punct de vedere să fie consolidată? Și doamna Anders, Anders s-a referit la necesitatea de asociere a victimelor, la un fel de uh, organizație sindicală. Uh, mi-aș dori mai multe explicații din acest punct de vedere. Oare marile uniuni sindicale uh, sunt interesate să uh, se dedice acestei tematici și în acest domeniu? Ar exista șansa de colaborare cu marile uniuni sindicale? Pentru că eu cred că ar merita ca și sindicatele să se implice mai mult. Mulțumesc, doamna Lochpiller. Mulțumesc, mulțumesc tuturor experților care ne-au uh, prezentat o serie întreagă de idei în legătură cu modul în care am putea să ne perfecționăm activitatea. Este vorba despre relații externe aici în principal, inclusiv dacă ne uităm la documente, pentru că noi până acum ne-am concentrat mai mult pe dimensiunea internă a fenomenului să ne gândim că, de fapt, și această comisie se concentrează mult pe activitatea externă. Deci, uh, dumneavoastră ați insistat asupra uh, unor state pe care trebuie să le tratăm prioritar din afara Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen. Credeți că uh, ar trebui să um, ne consolidăm activitatea în um, spiritul acestor accente necesare. Iar în ce privește vulnerabilitatea copiilor, în uh, ce privește traficul ilegal de persoane, aici există o uh, adevărată tendință, un curent. Și spuneți că în a doua jumătate anului 2015 vom dispune de o analiză a acestui fenomen. În ce măsură ă, se conturează deja niște concluzii? Și, ă, de asemenea, ă, ne spuneați că trebuie să tratăm inclusiv persoanele, lucrătorii care sunt exploatați, trebuie să nu-i privim strict ca victime, ci și ca lucrători care până la urmă contribuie la progresul economic. Dar care este din acest punct de vedere situația copiilor. Iar o întrebare adresată expertei de la ONU. Spuneți că este vorba despre o colaborare inclusiv cu regiunea uh, asiatică, dar și aici există anumite uh, curente în ce privește Brazilia. De pildă, uh, există probleme legate de copii și de exploatarea muncii în uh, sfera domestică. Deci, cred că și aici, dacă am dispune de date concrete, ar fi relevant pentru noi. Și cred că uh, domnul Ostreviciu s-a pus o întrebare în acest sens. Ar fi interesant și pentru mine interesant să aflu cum au acționat uh, organismele internaționale în combaterea crimei organizate, pentru că dacă există din acest punct de vedere o bună experiență poate fi valorificată. Iar uh, noi avem agenția Frontex care are atribuții în ce privește combaterea traficului de persoane. Acolo uh, există o bună specializare a lucrătorilor și uh, există exemple pozitive în combaterea fenomenului. Da, eu cred că în uh, munca noastră, în momentul în care se conturează raportul, vom reveni cu întrebări pe care să vi le adresăm în afara audierii de astăzi. Cred că acestea ar fi uh, toate întrebările uh, pe care doresc să vi le adresez, pentru că și colegii s-au referit la câteva aspecte. Da, aveți deja o experiență în legătură cu delegațiile Uniunii Europene um, se implică deja în statele care, din punctul nostru de vedere, sunt prioritare. De pildă, în ce privește um, statele în cadrul um, Uniunii de Cooperare cu statele din Golf, dacă există rezultate pozitive. Mulțumesc, președinta. Mulțumesc, doamna Lochbiller. Cu siguranță vom putea să menținem legătura cu experții noștri în, în momentul în care uh, se va uh, concretiza activitatea la raportul uh, nostru. Deci va fi uh, bine să, vă, să mențineți legătura. Mulțumesc, doamna Lochbiller. Și Sigur că uh, oaspeții uh, vor fi dispuși să vă furnizeze informații suplimentare. Următoarea intervenție. Mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă. Au fost deja puse multe întrebări. Am și eu câteva uh, observații suplimentare de făcut, și, dar voi continua în limba mea maternă, care este neerlandeza. Traficul de persoane ca și problematica schimbării climatice sau terorismul, um, este o problemă transfrontalieră, cu dimensiuni transfrontaliere, cu dimensiuni globale. Și uh, noi uh, putem să o tratăm din perspectivă europeană. Eu întotdeauna am fost favorabil unei abordări uh, minuțioase și complete când este vorba despre combaterea traficului ilegal de persoane. Și, organele de ordine și procuratura trebuie să colaboreze, să dispună de instrumente armonizate între statele membre. De fapt, instrumentarul este adesea diferit Sigur că pentru noi este important să înțelegem uh, care uh, au fost instrumentele care au dus la rezultatele cele mai bune, care s-au dovedit a fi cele mai eficiente. Și cred că uh, aceste modele până la urmă trebuie să fie valorificate. Ce întrebare? În clipa de față există o mare volatilitate uh, și sentimente de uh, neliniște la uh, granițele externe ale Uniunii Europene, inclusiv la granița de est datorită conflictului din Ucraina. Vedeți cumva consecințe în această perspectivă în fluxul uh, Uh, traficului ilegal de persoane? Oare nu am putea să acționăm proactiv pentru a stăvili acest fenomen? Și ultima întrebare. Oare uh, nu ar trebui să uh, accentuăm conștientizarea în rândul cetățenilor Um, a acestor riscuri, care este rolul pe care noi putem să ni-l asumăm, pentru că ar fi esențial dacă dorim să combatem fenomenul. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Voi da cuvântul acum uh, oaspeților noștri. Aș vrea să-l întreb pe domnul Bol dacă uh, ne recepționează deja dacă dorește să răspundă la câteva din întrebările care au fost adresate, de pildă căsătorile forțate, um, care sunt o practică în China, de asemenea traficarea lucrătorilor, munca forțată în industrie și uh, aș vrea să știu dacă um, poate să ne răspundă și, bineînțeles, dacă am putea obține mai multe informații în legătură cu aceste domenii. Dar ce puteți să ne spuneți despre prezența întreprinderilor europene care exploatează lucrătorii în industria pescuitului, de pildă? Și, de asemenea, în legătură cu fenomenul căsătorilor forțate din China Uh, um, aveți concluzii similare ca în ce privește exploatarea sexuală sau munca forțată? Deci, uh, răspunsurile m-ar interesa în mod deosebit pentru că uh, cunosc prea puține elemente legate de situația. Deci, domnul Bol, dacă poate să ne răspundă, doriți să răspundeți, domnul Bol? Bun. Și după aceea putem să-i ascultăm și pe uh, ceilalți invitați. Domnul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru întrebările foarte bune. Points uh, made by uh, the rapport. Permiteți-mi să mă refer la ultimele aspecte subliniate de doamna raportor uh, Lachbiller au uh, existat o serie de, uh, de concluzii care menționează că această listă a țărilor trebuie revizuită periodic și, prin urmare, da, prioritățile din perspectiva țărilor cu care cooperăm în acest domeniu vor fi uh, re, revizuite. Strategia ajunge la, la termen în anul 2016, deci va fi un moment bun să ne gândim și la lista țărilor. Activitatea pe care o desfășurim, desfășurăm pe dimensiunea externă a traficului uh, de persoane e un exemplu excelent de coordonare în sânul uh, Uniunii uh, Europene. Ne coordonăm cu alte servicii ale Comisiei, precum și, și cu Serviciul de Acțiune Externă și uh, mobilizăm și delegațiile uh, uh, Uniunii Europene din țările respective, fie că sunt țări prioritare sau neprioritare, iar activitatea delegației de acolo, de pe teren, e esențială. Vulnerabilitatea copiilor e o chestiune cheie și a fost identificată ca atare și de către Europol. Mă bucur să afirm că am lucrat activ pe acest domeniu. Am uh, adus, am lăsat la intrare niște copii ale unor doc- documente. În 2014, uh, Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale a produs un uh, Uh, o broșură cu privire la drepturile uh, copiilor care uh, sunt privați de drepturi, de drepturi parentale. Ea cuprinde detaliile legat, provenite de la, de la practicieni. Un alt aspect este următorul, drepturile victimelor. Permiteți-mi să subliniez că, avem, că discutăm despre persoane care caută o viață mai bună, dar în același timp au căzut victime unor uh, infracțiuni uh, îngrozitoare și prin urmare au dreptul uh, să acceadă la o serie de uh, măsuri uh, de protecție. Am făcut de altfel o sinteză a uh, drepturilor uh, victimelor, această sinteză fiind uh, accesibilă, destinată atât specialiștilor cât și uh, populației largi și e disponibilă în mai multe limbi, în toate limbile Uniunii și o vom distribui și în statele naționale. Ne-ați întrebat dacă există vreun studiu cu privire la copii uh, ca grup uh, de risc. Uh, mă bucur să vă spun că studiul există într-adevăr și că va fi finalizat în câteva luni și mă, mă, mă bucur deja de acum că, că le vom, vom transmite rezultatele și Parlamentului. Um, apoi, în curând, vom uh, fi capabili să spunem ce mecanisme funcționează și ce mecanisme nu funcționează. În 2016 vom uh, elabora primul uh, raport de, de conformare pentru care analizează modul în care statele membre au implementat directiva Uniunii Europene în materie. În ceea ce privește agențiile de organismele de aplicare a legii, trebuie să știți că s-au, uh, s-au făcut uh, progrese semnificative. Europol își implementează propriile programe, avem uh, apoi conceptul ciclului politic european amplu și uh, se fac informări uh, periodice ale tuturor uh, agențiilor. Credem că cooperarea mai strânsă e binevenită și rămânem la dispoziția statelor membre pentru a promova eforturile desfășurate de ele. Există finanțări uh, în acest sens și trebuie să vă spun că multe organisme de aplicare a legii din, din diferitele state membre au beneficiat de, de astfel de fonduri. Există fonduri și pentru frontiere Uh, vom avea două, um, uh, două, două aplicații, se vor lansa două aplicații în acest sens în a doua jumătate a anului. Um, să vorbesc acum despre colectarea datelor. Datele sunt esențiale, iar noi cei de la Comisie am învățat uh, uh lucrul astea cu, cu mare uh, efort. Eurostat a publicat o un document de lucru cu privire la traficul de persoane și ne-am dat seama că colectarea de date statistice fiabile și comparabile e foarte dificilă. Însă asta nu înseamnă că acest efort nu trebuie făcut, pentru că pe aceste date se vor uh, baza mai departe politicile uh, noastre care vor fi astfel uh, mai avizate și e și un drept al un, un demers de susținere a dreptului uh, victimelor și am uh, finanțat de altfel proiecte care au și o dimensiune de colectare a datelor. Veți găsi toate aceste informații în, uh, în, pe site-ul uh, antitrafic de persoane al Uniunii Europene și în raportul de evaluare intermediară. Și un ultim remarcă legată de uh, intermediarii uh, în domeniul forței de muncă în cooperare cu Agenția Eurofund din uh, Dublin, uh, elaborăm un studiu cu privire la rolul uh, intermediarilor pe piața, de pe piața muncii în traficul de persoane. Acest studiu va fi și el disponibil în lunile ce vin. și uh, corelat cu acest uh, lucru lansăm și Coaliția Europeană împotriva traficului de persoane, care va aduce la oaltă forțele binelui, uh, dacă vreți, din mediul de afaceri, care să și vizează promovarea unui lanț de aprovizionare care să elimine traficul de, de persoane. Uh, Trebuie spus că legislația europeană prevede uh, răspunderea și tragerea la răspunderea companiilor uh, care uzează uh, de traficul de persoane. Există o răspundere legală a companiilor uh, în acest uh, uh sens și pot fi trase la răspundere dacă sunt implicate în vreun fel în traficul uh, de persoane. Și un ultim aspect, uh, investigațiile financiare sunt esențiale, am auzit, uh, știm că traficanții fac profituri de miliarde de euro. Acești bani trebuie urmăriți. Europol lucrează la un raport cu privire la investigațiile financiare în această materie și deci vom afla în curând mai multe. E și ăsta un domeniu în care vom fi extrem de activi în viitor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Marcheta Hronkova are cuvântul acum. Vă mulțumesc pentru interesantele întrebări și comentarii. Nu voi răspunde la toate pentru că la unele dintre ele s-a răspuns deja sau poate că ceilalți vorbitori vor dori să le abordeze. Mai voi referi la investigațiile penale, la identificare și uh, la activitatea agenții, organismelor sau organelor de aplicare a legii. Aș vrea să spun de la început că s-au făcut progrese în această materie. În fiecare an, în țările pe care le monitorizăm, constatăm existența mai multor condamnări și mai multor uh, anchete cu privire la traficul de persoane și asta nu pentru că uh, rata traficului de rata acestor infracțiuni a crescut, ci pentru că um, se investigează mai mult. Știm că există mult mai multe persoane traficate și exploatate decât, uh, uh, decât numărul investigațiilor, ca să nu mai vorbesc de numărul uh, de condamnări. E foarte com, e foarte dificil, dificil anchetarea infracțiunilor de trafic de persoane pentru, pentru parchete și condamnările nu sunt uh, ușor de obținut, de aceea uneori parchetele optează pentru uh, incriminări uh, uh mai uh, legere decât traficul de persoane, care sunt mai ușor de dovedit, astfel uh, încât să aibă mai multe șanse să, să obțină o condamnare. Uh, noi ne opunem unui, uh, un, unor astfel de, de strategii și vrem ca investigațiile și condamnările să vizeze infracțiunea de trafic de persoane. Vă spuneam că apoi că există probleme cu identificarea victimelor de trafic de persoane, nu numai a practicienilor de la frontieră, ci a, a celor care intră prima dată, sunt cei care intră, sunt primii care intră în contact cu uh, cu victimele traficului de persoane. Adesea acestea nu sunt identificate ca atare și sunt repatriate fie acasă, fie, fie în țările de origine, fie în țările în care fuseseră traficate. E nevoie pe teren de echipe mult pluridisciplinare care să aibă astfel mai mari să identifice corespunzător victimele. Aș vrea să mă mai refer la două aspecte. Uh, întrebarea legată de rolul uh, sindicatelor. E știut faptul că în țările din fostul bloc uh, soviet, sovietic, sindicatele au o mare problemă de imagine și militează ori realmente pentru drepturile lucrătorilor lucrătorilor. Am, am organizat recent o întâlnire în care am invitat și uh, sindicatul din Cehia sau sindicatele din Cehia și o afirmație făcută acolo de către sindicaliști a fost că ei nu vor ca migranții să se alăture, uh, să adere la sindicat, ci în sindicat să rămână membrii doar uh, um, cetățenii cehi Vedeți că e o problemă majoră de mentalitate și cred că în regiunea noastră va fi nevoie de o generație sau două pentru că am um, lucrătorii să se organizeze așa cum se organizează în Statele Unite, de, de pildă. Apoi un, uh, o ultimă referire și anume la, la prevenire. După părerea mea, ea e esențială, nu numai uh, um, prevenirea în rândurile celor care riscă să fie traficați, dar uh, și în uh, um, rândurile celor care generează cererea companii și așa mai uh, de, departe. Cred că prevenția în rândurile angajatorilor nu va putea progresa atâta timp cât uh, salariile uh, rămân la un nivel scăzut. Trebuie știut că cu toate riscurile pe care uh, le anticipează, persoanele, aceste persoane sunt, uh, sunt gata să și le asume pentru că trăiesc într-o situație uh, extrem de dificilă, prin urmare trebuie să abordăm caz, cauzele originare care îi determină pe oameni să-și părăsească țările. Și un ultim comentariu legat de tratamentul victimelor versus tratamentul uh, Um, autorilor, um, un exemplu uh, legat uh, de uh, culturile de marihuana, unde um, sunt angajați și exploatați lucrători în condiții extrem, extrem de dificile, ei, libertatea lor fizică fiind îngrădită, îngrădită și fiind obligați să rămână acolo pentru a supraveghea plantațiile uh, și știu situații uh, în care uh, ale unei situații unei persoane care a fost ținută acolo în spatele unui uh, zid îngrădită de un zid de, de cărămidă pentru timp de luni întregi pentru a păzi plantația de marihuana, iar după aceea s-a regăsit în aceeași celulă în, în arest cu exploatatorii exploatatorii săi și era tratat de fapt Um, din aceeași perspectivă ca și, uh, ca și exploatatorii, deși era evident că fusese uh, o victimă. Prin urmare, uh, impunitatea victimelor e necesară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Beate Andres. Mulțumesc. Aș vrea să, să mă refer la concepte și definiții, dar și, uh, și, la, și la date. Există trei concepte legale, uh, trafic de persoane, muncă forțată și sclavie iar aceste concepte juridice distincte uh, uh, au și multe aspecte în comun și se suprapun uh, adesea. Președintele a început uh, ședința spunând că traficul de persoane reprezintă o formă de sclavie. Munca forțată e un concept uh, amplu care are la, la bază uh, ideea de uh, obligare de uh, măsuri coercitive. Dacă te raportezi la astfel de concept, la un astfel de concept amplu, atunci uh, datele pe care le vei obține, cifrele vor fi mai ridicate și vei, uh, faci, vei avea o altă ordine a priorităților cele mai mari, uh, cel mai mare număr de, de victime se află în situație de, într-o situație de muncă forțată, au, fie că au migrat uh, sau s-au născut într-o, într-o astfel de situație. Și aici um, revin la problema copiilor. Estimăm că 5,5 milioane de, de victime ale muncii forțate sunt copii cu, sub, cu vârsta de sub 18 uh, ani. Uh, și ei necesită să fie, neces, au nevoie să fie salvați și protejați, bineînțeles, dar nu toți se vor, uh, se vor duce la școală pentru că unii dintre ei se află la vârsta legală pentru a munci și chiar după ce situația de traficare sau de muncă forțată a, înce- a încetat, ei vor trebui uh, să muncească. Vreau să spun cu toat, prin toate acestea că majoritatea victimelor caută uh, muncă, caută un loc de muncă și de aceea s-au angajat în demersuri atât de riscante și chiar și după ce situația de muncă forțată sau de traficare a încetat, au nevoie de, de un venit și trebuie să avem în vedere acest lucru în, um, în aplicarea măsurilor de salvare sau de, de protecție. Și asta mă aduce la a doua întrebare și anume, e suficientă legislația europeană? Directiva europeană cu privire la traficul de persoane se bazează în mare parte pe uh, Convenția Consiliului uh, Europei și pe legislația internațională și a fost uh, apreciată ca, ca o directivă cu standarde ridicate. Uh, Uh, poate că unele dintre prevederile directivei ar trebui re, uh, reanalizate din perspectiva noului uh, protocol al Organizației Internaționale a Muncii care aduce o serie de inovații. Acum referitor la chestiunea sindicatelor, în 2005 uh, OIM a, a lansat o coaliție împotriva muncii forțate, care se adresa atât uh, sindicatelor uh, internaționale cât și patronat, organizațiilor patronate, patronale internaționale. În cadrul acestei a, acestei cu coaliție, uh, coaliții s-a, s-a creat un punct de contact uh, internațional pentru, pentru pentru sindicate în care se centralizează informații legate de munca forțată și de traficul de persoane, uh, sindicatele monitorizând situația pe teren. În plus, Comisia Europeană a, a finanțat o serie de proiecte care, care vizează consolidarea relațiilor dintre ONG-uri și, și sindicate și um, înțeleg că o serie de bune practici, din, rezultate din aceste proiecte vor fi împărtășite în, uh, în cursul acestui an, însă cu siguranță relația dintre uh, sindicate și societatea civilă trebuie îmbunătățită. Uh, a mai fost o întrebare legată de aplicarea legii. Sunt de acord cu ceilalți vorbitori uh, cu privire la faptul că uh, organele de aplicare a legii au o mai bună înțelegere a traficului de persoane și a distinției dintre migrația clandestină și, uh, și traficul de persoane. Însă există niște aspecte care lipsesc sau care necesită și mai multe demersuri și anume întărirea cooperării dintre autoritățile de monitorizare a pieței muncii, cum ar fi inspecția muncii, numele diferă de la țară la țară, deci o mai bună uh, colaborare între autoritățile de supraveghere a pieței muncii uh, și autoritățile de, uh, de poliție Trebuie să reținem faptul că inspecția muncii nu, inspecției muncii nu trebuie să-i se, se ceară să, um, să se aplice, să se ocup, ocupe de aplicarea uh, legislației în domeniul migrației, pentru că asta iar reduce accesul la, la informații. Mă opresc aici. Mulțumesc. And now, Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul lui Sebastian Bol, de la Bangkok. Mulțumesc. Mă aud pe mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care ați purtat-o pe definiție și claritate. Cred că este foarte important să, fim, să fie foarte clar care sunt conceptele, categoriile și sunt de acord cu Beate Andres că, mai ales în ceea ce privește munca forțată și traficul de persoane, există o diferență destul de greu de făcut. Dezbaterea însă va continua și mi se pare că pe cei care interesează această discuție conceptuală poate că trebuie să discutăm și despre relația dintre munca forțată și traficul de persoane. Cred că în septembrie o să se mai discute acest lucru la un eveniment pe tema aceasta, însă cred că claritatea trebuie să răspund, uh, când vorbim de claritate, trebuie să vorbim și despre definiția căsătorilor forțate, pentru că căsătorile forțate sunt o categorie într-adevăr specifică în, uh, și trebuie să fie văzute în contextul definiției traficului de persoane, pentru că e vorba de căsătorii uh, și deci e foarte greu să asociem exploatarea cu acest uh, concept. Însă și să delimităm de când o căsătorie, o căsnicie devine exploatare și bineînțeles că aceasta poate fi în primul rând legată exploatarea de traficul în sine pentru acest mariaj. Ceea ce e important însă să recunoaștem este că, având în vedere contextul pe care l-am explicat și eu mai înainte, și uh, formele tipice de exploatare sexuală, precum și munca forțată. Când vorbim despre acesta, mă gândesc, de exemplu, la munca forțată domestică, de exemplu, în, la, în menaj, sau exploatarea sexuală în uh, legătură cu ceea ce am spus înainte. Faptul de a naște copii, de exemplu, uh, de către o soție care a fost forțată să se căsătorească cu soțul respectiv. Așadar, există mai multe forme în care căsniciile forțate pot fi legate de exploatare sau de exploatare sexuală sau exploatarea muncii și uh, de felul în care acestea după aceea pot fi văzute în contextul mai larg al traficului de persoane. Acest fenomen rămâne însă foarte puțin explorat în momentul de față și uh, în legătură cu autoritățile chineze și cambogiene, vreau să vă spun că am avut o colaborare cu parteneri uh, din uh, cadrul acestora pentru a încerca exact să analizăm situația victimelor uh, căsătorilor forțate și am făcut un raport care va ieși peste câteva luni. Încercăm să ne uităm la mai multe diferențe care există în momentul de față și de multe ori victimele nu știu exact prin ce trec sau au o idee despre ceea ce li se întâmplă, dar nu este de fapt corectă. Își dau, nu-și dau seama decât după aceea că această căsnicie forțată de fapt nu avea ca scop căsnicia în sine. Sau se, duc, se căsătoresc și după aceea sunt, își dau seama că la sfârșit uh, primesc de fapt altceva decât li s-a promis și că de fapt contractul respectiv are o componentă de exploatare. Există așadar un panel foarte larg de uh, povești, ca să spun așa, și variante, însă anumite țări, având în vedere aceste modele posibile de exploatare, care sunt din ce în ce mai multe în momentul de față, au hotărât să lanseze o politică de reducere a migrației. De exemplu, se discută faptul că o femeie singură nu mai poate să vină uh, să călătorească în China decât dacă a pus deoparte o sumă de bani ca depozit sau dacă se reduc, de exemplu, anumite căsătorii cu străinii care câștigă mai puțin de un prag anume de, uh, deci au un salariu mai mic decât un prag definit și așa mai departe. Deci acestea sunt unele din răspunsurile pe care le-am văzut în momentul de față în această regiune ca răspuns la um, aceste noi modele emergente de exploatare. Unele din aceste încercări au fost poate cu bună intenție adoptate, însă creează mai mult rău decât bine. Și având în vedere amploarea acestui fenomen și uh, amploarea surplusului de bărbați la vârstă de căsătorie în China, de care vă vorbeam înainte și că acest număr este în creștere permanentă, trebuie să găsim într-adevăr o soluție pragmatică la această problemă. O altă problemă se referă la articolul din Associated Press și investigația Associated Press care se referă la pescuit despre care v-am vorbit și care a fost publicat acum, acum o săptămână și care vorbește despre o insulă indoneziană pe care, care se numește Benjina și în care există foarte multe victime um, ale muncii forțate care, de exemplu, pleacă de pe traulere sau uh, Uh, care încearcă să scape de această muncă care se face de multe ori în largul apelor. O altă chestiune importantă este, este arătată de o investigație făcută de către Guardian și care se referă la industria creveților și la felul în care lanțul de aprovizionare este influențat de această industrie. De multe ori peștele pescuit nu poate să fie uh, folosit pentru consum și peștele pescuit prin muncă forțată alimentează, de exemplu, fermele de creveți și uh, astfel uh, contribuie la un export uh, major către piețele europene de creveți care sunt pescuiți ilegal. A existat și pe BBC un raport în acest sens, un reportaj interesant. Noi am publicat și noi un studiu despre sectorul pescuitului și uh, Organizația Internațională a Muncii a publicat prin intermediul unui proiect un raport care se referă la măsurile și condițiile de lucru în domeniul pescuitului. Găsiți acest lucru și pe pagina noastră web. Proiectul acesta se referă la o abordare coordonată și uh, aveți foarte multe resurse de pe pagina noastră de internet pentru a vedea care sunt factorii, de exemplu, foarte importanți și relevanți pentru traficul de persoane pe regiuni, tipice pentru anumite regiuni. S-a spus de asemenea și că China și Vietnamul uh, sunt țări prioritare în relațiile externe ale UE în acest domeniu, dacă am înțeles eu foarte bine din ce ați relatat. Aș vrea să vă spun că am călătorit în aceste țări și avem relații foarte strânse cu diferiți actori și putem uh, să facilităm contacte dacă este nevoie. Și un ultim uh, punct, pentru că vorbim foarte mult despre uh, aceste fenomene și din punct de vedere legislativ. Cred că am spus și înainte și Beate la fel a menționat același lucru și anume că lucrătorii migranți trebuie să fie bine gestionați și trebuie să se identifice, în primul rând, tendințele și modelele de exploatare. Nu cred că acest lucru este foarte uh, aplicabil modelului european, dar există, de exemplu, un textul pe care l-am publicat noi, mai multe limitări când îți schimbi angajatorul, felul în care se pot forma asociații și um, în care, de exemplu, este posibil să-ți exprimi îngrijorările despre angajator fără să suferi consecințe negative imediat. Suntem foarte îngrijorați și de aspectele de încredere de multe ori uh, și de aceea trebuie să existe o colaborare foarte bună și cu um, instrumentele de punere în aplicare a legii și să existe instrumente tocmai pentru a ne asigura că astfel de povești se pot și uh, descoperi și pot să iasă la lumină. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc foarte mult pentru aceste reacții. Mulțumesc uh, a trebuit să preiau uh, pentru câteva minute reuniunea, pentru că doamna președinte a ieșit și avem numai vești proaste. Am aflat că în Cehia trebuie să așteptăm uh, o generație sau poate chiar două generații pentru a avea străini în sindicate. Aflăm și că peștele european este într-adevăr nu este supus controlelor. Avem tot felul de uh, știri uh, negative, de fapt. Vreau să mulțumesc tuturor pentru aceste discuții foarte interesante, um, pentru că am auzit despre categorii de exploatare, am fost foarte important și pentru a putea analiza uh, situațiile mai îndeaproape, mai concret. Cred că putem să vedem și care sunt uh, abordările în lupta împotriva traficului de persoane. Mulțumesc foarte mult uh, colegilor noștri, mulțumesc tuturor invitațiilor noștri care sunt aici acum în uh, cadrul audierii și acum încheiem de fapt această audiere. Vom face o pauză mică de 3 minute pentru ca să continuăm cu partea a doua a reuniunii de comisie um, și anume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 <laughs> Okay. <laughs>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 Voilà, on va commencer, merci. Vom începe, vă mulțumesc. Vă mulțumesc uh, pentru atenție. Deci pauza a fost uh, prea lungă, de 5 minute, să nu ne pierdem timpul. Deci avem un schimb de vederi uh, care este organizat astăzi cu delegația Parlamentului European pentru relația cu Belarus și Uh, alături de mine este colegul Zoievski, care este președintele delegației pentru relația cu Belarus. Discuțiile noastre sunt importante pentru că mediul politic al acestei țări se schimbe și în vecinătatea noastră estică apar modificări importante. Uh, dar um, noi vom discuta toate aceste aspecte la reuniunea la nivel înalt de la Riga, care se va derula pe 21 și 22 mai anul curent. Belarusul este în continuare o prioritate pentru Uniunea Europeană și pentru Consiliul Drepturilor Omului al ONU. Astăzi uh, vom uh, discuta situația drepturilor omului din Belarus. Poziția este clară, dar noi uh, urmărim situația drepturilor omului. Uniunea Europeană va continua politica de un angajament critic vis-a-vis -vis de Belarus, inclusiv cu măsuri restrictive care sunt în continuare în vigoare, au fost prelungite din 2014 până la 31 octombrie 2015, deci, uh, cooperarea noastră se adresează societății civile și um, unor chestiuni tehnice. Uniunea Europeană își dorește îmbunătățirea relațiilor bilaterale, dar asta în cadrul unei uh, îmbunătățiri semnificative a situației drepturilor omului și sistemului democratic din uh, această țară. Deci, Uniunea Europeană a început discuții pentru facilitarea regimului vizelor. Este cel de-al treilea tur uh, care uh, a avut loc uh, pe 12 martie 2015. Parlamentul ar putea să susțină aceste măsuri în beneficiul populației în general, dar adevăratul text Uh, al democrației îl uh, vom da cu ocazia alegerilor prezidențiale din Belarus care se vor desfășura în noiembrie 2015. Înainte de a da cuvântul uh, invitațiilor, dați-mi voie să transmit microfonul colegului meu, președintele Delegației pentru Relații cu Belarusul, domnul Zdroieschi. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doresc să doresc bun venit invitațiilor noștri, doresc să-mi exprim bucuria că îl avem și pe Aleș Bialeațchi prezent în sală. Sunt uh, bucuros că urmarea demersurilor noastre, el a fost eliberat din închisoare și are dreptul să călătorească liber. Doresc de asemenea să felicit pe oaspetele nostru din Moscova prezent în sală, care va analiza situația din Belarus dintr-o puțin altă perspectivă decât cea a Bruselului, dar oricum și analiza dumneavoastră va fi foarte utilă pentru noi. Doamnelor și domnilor, am acceptat propunerea de a participa la această uh, reuniune comună anul acesta pentru că anul acesta este foarte important pentru Belarus. Subiectul Belarus ne-a preocupat mai intens având în vedere rolul pe care Belarusul îl poate juca în medierea conflictului din Ucraina. Vom avea aproximativ o oră la dispoziție. Uh, ultimele alegeri din Belarus au fost apreciate ca fiind nedemocratice, nu au corespuns standardele uh, Uniunii Europene, de aceea Parlamentul European nu are relații oficiale cu Parlamentul din Belarus și de aceea Belarusul nu a fost invitat să uh, participe la reuniunea uh, Euronest. Deci, uh, dar eu cred că trebuie să găsim totuși o cale de comunicare cu Belarusul și în același timp să ne menținem pe poziția critică pe care Uniunea Europeană o are față de Belarus. Există trei elemente pe care nu putem să le uităm în această relație. Uh, există încă uh, deținuți politici în Belarus și acesta pentru noi este un motiv de preocupare. O altă problemă este faptul că în Belarus încă există pedeapsa cu moartea. Și Uniunea Europeană insistă ca pedepsa cu moartea să fie cel puțin suspendată, dacă nu anulată, iar în ce privește libertatea presei, au existat modificări recente în legea care eh, reglementează activitatea mass media din Belarus. Noi eh, ne dorim respectarea libertății de expresie în Belarus. Eh, dar să ne gândim și la câteva aspecte pozitive în relațiile noastre, chiar dacă nu sunt foarte multe, este important să le menționăm. Și o ultimă chestiune. Uh, ne dorim totuși uh, realizarea unor acorduri privind o asistență uh, financiară care să vină în beneficiul cetățenilor din Belarus, dintre care unii au o poziție diferită față de poziția oficială. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Voi da cuvântul acum primului nostru invitat. Este pentru noi o mare onoare, o plăcere pentru noi să uh, îl putem primi pe domnul Ales Bialatski, care este președintele organismului uh, Centrului pentru Drepturile Omului Viasna, care a fost creat în 1996. Domnul Bielatski este și vicepreședintele Federației Internaționale pentru Drepturile Omului și, după cum știți, de asemenea, pentru că am discutat acest lucru în Parlamentul European, domnul Bielatski și-a petrecut uh, trei ani în închisoare, a fost eliberat în iunie anul trecut și, după cum știți, uh, procesul său um, a fost uh, condamnat unanim de către comunitatea internațională. Noi în repetate rânduri ne-am exprimat solidaritatea cu domnul Bialatski și am solicitat punerea domniei sale în libertate. Domnul Bialatski a fost uh, angajat timp de mulți ani în uh, lupta împotriva dictaturii oribile din Belarus și iată că acum are posibilitatea uh, să vină la Bruxelles să depună mărturie împotriva acestei dictaturi, iar Centrul uh, pentru Drepturile Omului Viasna este un centru foarte important pentru că um, notifică nenumăratele cazuri de violare a drepturilor omului din această țară. Dar în calitate de uh, Uh, comisar pentru vecinătate, domnul Han, uh, se află la Minsk și uh, Iată că noi avem acum posibilitatea să-l avem pe domnul Bialaschi în mijlocul nostru. Precizez că pentru interpretarea în limba rusă există cabina 24. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru susținere, pentru susținerea de care am uh, beneficiat și beneficiază activiștii politici din rândul societății civile din Belarus, toți cei care au fost oprimați în ultimii ani, iar rezoluția privind situația drepturilor omului din Belarus, în care ați menționat și numele meu, este foarte importantă a fost importantă și pentru societatea rusă. Uh, pentru că uh, persecuțiile practicate în Belarus în felul acesta au putut să fie stăvilite. Îmi exprim uh, recunoștința pentru toate acestea. Ultima dată când am vorbit în Parlamentul European s-a întâmplat în iulie 2011 și după două săptămâni am fost aruncat în închisoare. Eu sper ca uh, <laughs> acest lucru să nu se repete acum. Ă, intervenția mea de atunci a fost dedicată situației după alegerile din 2010. Situația era critică și vreau să vă amintesc că 50 de persoane au fost ă, închise ă, pentru că ar fi dorit să candideze, de fapt, în acele alegeri, dar erau oponenți. Deci, Uh, rezoluția Parlamentului European vis-a-vis -vis de acele alegeri din Belarus și uh, sancțiunile care au fost impuse uh, um, um, pentru violarea drepturilor omului în Belarus au jucat un rol, pentru că în august 2012 40 de persoane dintre cei cele uh, care se aflau în închisoare au fost amnestiate. Deci, um, uh, eu cred însă că sancțiunile din 2011 încă își mai au uh, rostul uh, atâta timp cât mai există deținuți uh, politici uh, în Belarus. Unul dintre potențialii candidați pentru 2010 încă se află în închisoare. Și în curând noi uh, vom avea o nouă campanie electorală. Dar uh, uh, autoritățile din Belarus încă nu au uh, rezolvat toate problemele criticate, de aceea încă nu există motive pentru ca sancțiunile să fie ridicate. Situația actuală. Eu am fost pus în libertate cu 11 luni în urmă, sunt foarte activ, în clipa de față călătoresc mult în interiorul țării, monitorizez situația. Dar, din nefericire, în toate aceste luni nu am constatat că există o îmbunătățire sesizabilă a situației. Sigur că există situații singulare dar uh, și situația generală nu este îmbunătățită semnificativ. Ma chiar există semnale că situația în anumite domenii s-a înrăutățit, uh, inclusiv vis-a-vis de șansele unei campanii uh, echitabile în noiembrie. Deci, mm, nu există uh, indicii că până la urmă actuala putere uh, ar putea să fie șubrezită în vreun fel. Iar legislația mass media de asemenea a fost înăsprită recent, niște site-uri independente au fost închise în urma unor uh, decizii ale curții. Este o legislație care practic um, a fost copiată din legislația rusă și există o influență a vecinilor noștri de la răsărit în ce privește încercarea de a controla informația. Deci uh, există um, procese uh, împotriva unor uh, jurnaliști independenți. Noi Um, în continuare, deci ne confruntăm uh, cu asemenea um, acțiuni de percheziție în sediul unor publicații, computerele sunt uh, sequestrate și um, există în continuare probleme. Nivelul uh, Eh, eh, influenței autorităților la nivelul societății eh, crește. Există chiar o impozitare a celor care nu au un loc de muncă. Este o contribuție obligatorie pe care șomerii trebuie să o plătească pentru bunăstarea societății. Mă întreb cum uh, vor putea să îndeplinească această obligație. Uh, pentru că, de fapt, uh, este vorba despre un strat vulnerabil al societății. Noi considerăm că și acesta este un fel de semnal politic a administrației care încearcă să controleze absolut orice mișcare din societate. Sunt forțați oamenii să lucreze, chiar dacă, până la urmă, dreptul la muncă în legislație este tratat ca un drept și nu ca o, un fel de uh, obligație la munca forțată. Știți că a existat și cazul uh, unui cetățean care a fost aruncat în închisoare fiindcă uh, era fără ocupație în uh, Rusia și iată că și în Belarus acum situația se pare că se va repeta. Deci, presiunea asupra cetățeanului este masivă și uh, repetă uh, situații uh, care s-au produs în Rusia cu 20-25 de ani în urmă. Putem oare să evităm o criză economică care de asemenea începe să se facă simțită? pentru că uh, rubla belarusă și-a pierdut 40% uh, din valoare și um, problemele economice uh, devin din ce în ce mai grave. Comparativ cu acest, această imagine sumbră, Există uh, și semne optimiste uh, în relația cu Uniunea Europeană, câteva uh, promisiuni de îmbunătățire a relațiilor, dar o asemenea atitudine a autorităților, într-un fel, este contradictorie față de realitatea internă, de ceea ce se întâmplă în uh, societatea noastră. Deci, uh, va trebui să vedem, înainte de alegeri, care va fi situația, pentru că s-ar putea întâmpla ca până la urmă se va încerca o ușoară ameliorare a situației în uh, perioada campaniei. De asemenea, um, să vedem care uh, rămâne relația economică cu Rusia, pentru că și aici lucrurile par să se prăbușească și Belarusul trebuie să găsească uh, noi surse de colaborare externă. Dar oare sprijinul extern ne va permite uh, să reformăm Belarusul sau se va servi de această situație doar regimul uh, lui Lukashenko. Pentru că uh, fără uh, o monitorizare a modificărilor care, uh, pozitive care se produc în Belarus, banii care vin din străinătate ar putea să servească doar regimul dictatorial. Deci, uh, sprijinindu-l de fapt pe Lukashenko, noi îl sprijinim și pe Putin. Uh, pentru că există o cooperare militară, o politică economică, o politică, o colaborare politică masivă cu Rusia, o alianță care include uh, uh, Belarusul și comunitatea uh, ruso-euroasiatică um, orientată spre est, care încearcă să creeze o Uh, balansare a relațiilor cu uh, vestul, cu Uniunea Europeană. Deci, în concluzie, noi nu credem în uh, cuvintele pe care le pronunță regimul din Belarus. Analizăm evenimentele din ultimele luni. Sigur, eh, eh, ne dorim de fapt o reformă profundă și schimbări fundamentale în eh, țara noastră, pentru că altfel nu facem decât să servim regimul din Belarus fără să se schimbe uh, structural societatea din Belarus. Da, este foarte important uh, ca uh, reprezentanții societății civile să fie susținuți. Noi simțim această susținere. Lucrurile din acest punct de vedere s-au îmbunătățit și um, suntem favorabili um, acestui sprijin, dar contactele diplomatice cu regimul din Minsk nu cred că va determina o îmbunătățire a problemei drepturilor omului, pentru că nu există solul favorabil pentru așa ceva. Dar și aceste chestiuni sunt de fapt foarte importante pentru noi și noi uh, sperăm că și din acest punct de vedere lucrurile să se schimbe. Poate că pe viitor Belarusul va putea să devină um, o regiune eliberată de regimul vizelor, cum s-a întâmplat uh, cu uh, Moldova. Și uh, acest lucru va ajuta cetățenii și reprezentanții societății civile deopotrivă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Bine ați venit, îi spun și domnului Micloș Haraști, care este raportor din partea Națiunilor Unite în uh, problema drepturilor omului din Belarus și uh, mandatul a început uh, cu aproximativ aproximativ 2 ani și jumătate în urmă în 2012 și înainte a fost uh, reprezentant pentru uh, analiza uh, libertății mass media în Europa și a participat la o serie întreagă de misiuni, de, inclusiv de evaluare a um, alegerilor, inclusiv în Tajikistan, nu-i așa? Deci uh, a îndeplinit uh, o sarcină dificilă de a urmări situația din Belarus, consultându-se cu uh, reprezentanții diverselor grupuri de acolo, deși din acest punct de vedere situația este dificilă. Domnul Haraș își prezintă rapoartele sale atât Consiliului pentru Drepturile Omului cât și la nivelul ONU deci îi dau cuvântul domnului Micloș Haraști. Ladies and gentlemen. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Sunt foarte bucuros să pot să vorbesc lângă domnul Bielatski, pentru că aceasta înseamnă că Măcar dumnealui este aici, uh, poate călători aici, dar oare înseamnă că este o persoană liberă dacă poate să veni, vină aici? Pentru că problema prizonierilor uh, politici este mult mai complexă. Ce înseamnă că persoanele au fost uh, grațiate, de exemplu, de către președinte sau pentru că și-au terminat practic perioada pe care au fost încarcerați. Momentul în care se întâmplă acest lucru Trebuie să-mi scot uh, badge-ul? Da, îl, îl scot imediat. Așa. În momentul respectiv, ei pot să fie în libertate, dar intră în acea categorie de care vorbeau, vorbea și colegul meu, și anume devin paraziți într-un fel adică eliberarea unor prizonieri este fără sens dacă nu există o reabilitare a statutului lor, adică dacă nu se ridică statutul penal asupra lor. Aceasta este însă numai una din categoriile din uh, așa numitul miraj al îmbunătățirii situației. Trebuie să vă spun și o să raportez același lucru și în fața Consiliului pentru Drepturile Omului de la Geneva, că situația din uh, domeniul drepturilor omului de fapt nu s-a îmbunătățit, ci mai degrabă s-a deteriorat dacă este să ne uităm mai degrabă la reglementări, la calitatea vieții, la posibilitatea societății civile de a acționa. Mai ales dacă ne uităm, de exemplu, la situația mass media, putem vedea că aceasta s-a deteriorat în mod considerabil. Sistemul din Belarus este, așa cum a făcut-o și do- timp de 20 de ani, un sistem de elaborare a obstacolelor birocratice pentru ca să se reteritorializeze controlul asupra mass media și asupra internetului și este o strategie care își dă roade și care se suprapune cu un alt câmp de reglementare și anume acela al libertății de adunare, de asociere și uh, tuturor formelor de evenimente publice. În Belarus, în fiecare zi aproape, noțiunea a ceea ce este o activitate publică, a ceea ce este o prezență publică pe stradă, este din ce în ce mai extinsă și se pedepsește dacă se face fără permisiune acea activitate. Ceea ce a rămas neschimbat este invenția unei, din Bela, tipică Belarusului, a unei, trei, unei aprobări de trei ori, practic, pentru orice activitate. E vorba de orice activitate care are nevoie de a, o licență, însă nicio activitate nu primește acea licență dacă nu este în, pe placul autorităților și aceasta într-o variantă în trei straturi și a treia variantă este că este penal nu numai să organizezi ceva care nu a fost autorizat, ci este penal să și participi la evenimentul respectiv. Deci, domnul Bielaschi este acum în afara închisorii, este aici datorită clemenței președintelui, pentru că Viasna, deci uh, organizația foarte importantă pentru drepturile omului, nu primise o autorizație de înregistrare, e dumnealui, când conducând acea organizație, este un criminal automat. Și dacă este aici astăzi, este numai pentru că președintele nu a dat încă ordinul de a-l replasa după gratii. Ceea ce înseamnă, practic, că jurisdicțiile și uh, Parlamentul sunt cele care vor trebui să uh, care nu pot să-și dea opinia, pentru că președintele este cel care decide, este conducătorul absolut al acestei țări. De fapt, pe hârtie, Belarusul are un parlament, dar țara este, de fapt, condusă de, prin decrete de urgență prezidențiale. Există două jurisdicții ale președintelui, una este dată de Constitu- Constituție și alta de două treimi din Parlament și aceste două jurisdicții acoperă, de fapt, tot nu există nicio scăpare de la aceste filtre. Acesta este singurul parlament din Europa care timp de 20 de ani acum nu a cunoscut nicio formă de opoziție. Este un parlament care nu are nici o opoziție în interiorul său și în plus, de fiecare dată când președintele este ales, există demonstrații violente pe stradă. Deci situația nu s-a îmbunătățit nici din punct de vedere social, chiar dacă mitul uh, că sistemul se extinde și că este un sistem foarte bun uh, de uh, protecția persoanelor și așa mai departe, de fapt nu este așa, este bazat pe muncă forțată, o economie bazată pe muncă forțată, 70% sau 80% chiar în proporție de stat și foarte mulți dintre noi care am trăit uh, sub comunism știm exact ce impresie este aceea de securitate falsă pe care o dă un astfel de sistem uh, cetățenilor săi. Dar în, Bielaru, în Belarus acest uh, sistem este cât se poate de fragil, bineînțeles. La, este atât de fragil pe cum este și uh, puterea, de fapt, a președintelui bazată pe economia țării. Eu cred că dacă aceasta este situația, din cauza situației geopolitice, am putea să fi constatat o îmbunătățire a statutului Belarusului ca și țară de mediere în criza ucraineană. Însă ceea ce s-ar putea să constatăm este mai degrabă pericolul unei politici uh, paralele în Belarus, adică pe două șine, practic. Pe de o parte avem deteriorarea situației drepturilor omului cu prizonieri politici al căror număr se, este în creștere uh, exponențială și cu un sistem uh, care nu funcționează, democrația și pluralismul nu funcționează și chiar și uh, dacă există și activități diplomatice o, la suprafață, de fapt, o îmbunătățire a situației la guvernare nu există. Și eu cred că Parlamentul European ar putea să contribuie la la îmbunătățirea acestor uh, relații dintre aceste două straturi, aceste două nivele și cred că condiționalitatea de care vorbea președintele ar fi o cale și trebuie să fie luată în serios. Noi suntem cu toții pentru o abordare treptată. Bineînțeles că nu există o îmbunătățire peste noapte, dar pentru ca să putem face progrese trebuie să existe tocmai această abordare pas cu pas în relațiile cu Belarusul, pentru că dacă nu facem acest lucru, nu vom face decât să susținem regimul foarte special și opresiv de securitate și de stabilitate aparentă a acestui regim politic. Și Pericolul este că am ajunge la un moment dat uh, la a subscrie la politicile cotidiene ale președintelui Lukashenko, deși el uh, se opune formal anexărilor, nu dorește să se încalce teritoriul, integritatea teritorială a statelor europene, dar de fapt nu este pentru Maidan. Și dacă traducem această amenințare fără nicio piață Maidan, atunci înțelegem de fapt că este vorba de un sistem de opresiune puternic și că nu există de fapt nicio posibilitate pentru societatea civilă de a-și exercita dreptul democratic. Eu cred așadar că invențiile, creativitatea Parlamentului, puterea de inovare ar putea fi implicată pentru a încerca să conectăm aceste două domenii și pentru a ajunge la o abordare pas cu pas care în același timp poate să ducă la o îmbunătățire pas cu pas a situației și treptată datorită condiționalității care să fie legată de îmbunătățirea situației, bineînțeles așa cum au spus-o și alții. Este că, de fapt, în Belarus este nevoie de Europa acum. Chiar este mare nevoie. Chiar și când uh, Uniunea Euroasiatică, din care Belarusul face parte, Există, totuși, criza economică a Rusiei face ca subvențiile norm, de, de obicei uh, să fie, de fapt, mai precare și sistemul să nu funcționeze. Deci, ego-ul meu politic, partea politică din mine îmi spune că există o marjă de manevră, există o variantă de a acționa în sistem de pârghie din partea Europei, pentru că Belarusul, de fapt, strigă după o îmbunătățire a situației. Și în final aș vrea să vă menționez mandatul meu, poate oarecum într-un mod șovin, în mod încăpățânat, oficialii doresc să mențină ideea că nu sunt de acord cu acest mandat eu cred că aceasta este o chestiune simbolică care arată că există abilitate și dorință a sistemului de a coopera cu sistemul internațional, deci de drept internațional. Deci nu este vorba numai de faptul că eu încerc să fiu mai eficient, sper și mai eficient decât uh, am fost până acum, dar am nevoie de un motiv, trebuie să pot pătrunde teritoriul uh, Belarusului, dar și pentru că sistemul este foarte uh, afectează foarte mult drepturile omului și cred că există totuși anumite dorințe de a coopera cu dumneavoastră care sunt evidente și de aceea cred că este necesar să le spunem că acest mandat pe care l-au creat uh, Europa și delegația Europei la Geneva este unul important. Nu se poate să ne bazăm uh, pe altceva decât pe cooperare din partea Belarusului în cadrul acestui mandat. Acest mesaj este urgent și vă rog pe dumneavoastră să transmiteți acest mesaj la Minsk. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Și acum vreau să dau cuvântul reprezentantului SAE, care este responsabil cu această regiune, domnul Adriano Martins. Vă mulțumesc că Uniunea Europeană rămâne angajată într-o strategie critică cu privire la uh, Belarus. Uh, aceasta presupune dialoguri tehnice pe teme de interes comun dar și susținerea societății uh, civile și a populației uh, din Belarus în general. În același timp, dat fiind, uh, date fiind îngrijorările Uniunii Europene cu privire la lipsa de progres în domeniul drepturilor omului din, din Belarus, în octombrie 2014 Consiliul a aprobat prelungirea pentru încă un an a măsurilor de restricție, a restricțiilor. În ultimul an am remarcat următoarele. Un, uh, o tendință mai, uh, mai pozitivă în comportamentul Belarusului față de vest, o angajare mai marcată în parteneriatul uh, estic, inclusiv dorința de a organiza o întâlnire informală cu privire la parteneriat apoi o diplomație bilaterală mai activă, inclusiv prin restabilirea de, uh, completă a relațiilor uh, diplomatice cu uh, Suedia, apoi eliberarea pol, uh, deținutului politic uh, uh, ales uh, Bieliatski uh, și uh, o participare activă în uh, etapa intermediară de modernizare contextul uh, regional în care acționam uh, s-a, s-a modificat. Belarus nu a urmat uh, calea anticipată de multă lume și anume de nu a pășit pe urmele Rusiei ci a avut Belarusul o atitudine constructivă în contextul conflictului ucrainian și a, a, avut, a adoptat o serie de pași curajoși în susținerea Ucrainei și nu numai de pildă, a, a, a sporit uh, importurile de vinuri din Moldova după ce Rusia a impus un, uh, un embargo. Există deci o, o, o oportunitate acum în relațiile cu Belarus și de aceea în uh, ianuarie s-au uh, aprobat 29 de măsuri pentru aprofundarea angajamentului critic uh, cu cu uh, Belarusul. Ele au fost susținute de o întâlnire în, în martie uh, a unui a, a secretarului general al uh, SEAE și președint, a, a președintelui bielorus. Cu toate acestea, Uh, relațiile UE uh, cu Belarus nu se vor uh, normaliza numai ținând cont de rolul pozitiv al Belarusului în raport cu situația din, din Ucraina și în vizita din martie acest mesaj a fost transmis președintelui Lukashenko. I s-a spus de asemenea că Uniunea Europeană rămâne o comunitate de valori și că nu, va, nu va trece cu, cu vederea preocupările sale în domeniul uh, Uh, democrației și drepturile romului. Prin urmare, în acest moment, uh, Uniunea Europeană se poate angaja numai în uh, etape realizate, etape mici sau în pași mici realizați, parcurs reciproc în relația cu Belarusul. Vă mulțumesc! Am să dau cuvântul colegilor, domnul Ostreviciu, sunt ei. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, îi urez uh, bun venit, un bun venit călduros domnului Bialatski. Uh, și trebuie să înțelegem cu, uh, cu toții cât uh, curaj implică această vizită la Parlamentul European, pentru că nu e o vizită oarecare, e o vizită la Parlamentul European și nu are nicio garanție cu privire la soarta care le așteaptă în momentul în care se, se va întoarce în în, în Belarus. E un uh, exemplu de manifestare a voinței libere a, a, a omului care care ne, ne oferă o, o, o mai bună perspectivă, ne ajută să, să înțelegem uh, mai, mai bine uh, statul din, din care vine. Din nou, trebuie, merită felicitat. Aș vrea să lansez o, o provocare, uh, dacă vreți, sau să o uh, critic uh, oarecum linia politică a Uniunii Europene față de Belarus. Nu, nu consider că acțiunile domnului Lukashenko sunt uh, prietenoase față de, de vest. Uh, ele trebuie apreciate în contextul alegerilor uh, prezidențiale care se apropie și trebuie recunoscut că e un politician uh, iscusit, abil. Uh, Uh, el de fapt își schimbă comportamentul în apropierea unor uh, momente, uh, își schimbă linia politică în apropierea unor momente critice, iar apoi revine la comportamentul anterior. Să ne amintim de alegerile sau realegerile din, din 2010 sunt, nu sunt de acord cu uh, Serviciul de Acțiune uh, Externă cu privire la aprecierea lor optimistă uh, a situației. Belarus a, votat alături de Rusia pentru anexarea Crimeei și nu avem dreptul să, să uităm acest lucru și acest comportament inacceptabil al Rusiei. Uh, Uh, Be- Belarusul face parte din uh, Commonwealth-ul uh, rusesc, uh, uh, dacă vreți, și uh, nu știm ce se va întâmpla mai departe, pentru că uh, Vladimir Putin critic- critică vestul la fiecare conferință de, de presă uh, recentă. Aș vrea să-l întreb pe ales următoarele eliberarea și reabilitarea deținuților politici e probabil lucrul uh, cel mai important. Eliberarea lui, de, unui deținut politic de către Lukashenko e un lucru, dar reabilitarea lui uh, nu se, se întâmplă apoi, nu survine uh, uh, apoi și, și asta e, acest aspect e la fel de important. Dar uh, care sunt, uh, care ar trebui să fie uh, solicitările din partea vestului uh, adresate Belarusului în, înaintea summitului de la Riga. E posibil ca Lukashenko să fie invitat la summitul de, de, la, de la Riga Deși, dată fiind situația, acest lucru e de, de neimaginat, uh, adică să-i vedem pe liderii uh, europeni stând la aceeași masă cu Lukashenko ar fi o, o încălcare a, a valorilor noastre. Astfel, care ar fi uh, solicitările pe care Uniunea Europeană ar trebui să le adreseze Belarusului și care ar trebui să fie linia politică a Uniunii Europene în eventualitatea în care Lukashenko ar fi invitat la summitul de la Riga. Vă mulțumesc. Vă, vă mulțumesc, domnule Panzeri. Vă mulțumesc că aș vrea să uh, îi spun bun venit uh, și, uh, și eu la fel de călduros uh, oaspetelui uh, nostru. Uh, domnul Bialitski a, a traversat uh, situații dificile și încărcate de incertitudini și uh, apreciem uh, curajul său și uh, îi urăm uh, numai bine în uh, viitor. Parlamentul European vrea să, să pună presiune mai mare asupra domnului Lukashenko și în rest, așa cum s-a spus, situația s-a, s-a deteriorat evident și poate într-un mod fără precedent. E un, e un lucru pe care îl regret și o preocupare majoră. Domnul Lukashenko s-a implicat în medierea conflictului din Ucraina pentru a-și îmbunătăți uh, oarecum imaginea, dar asta în sine nu e suficient pentru noi ca să nu trebuie să ne determine să ne culcăm pe, pe lauri, ci trebuie să ne, ne formulăm un obiectiv clar. În ce, uh, raportându-mă la Comisia Europeană, eu aș uh, fi mai degrabă sceptic cu privire la uh, a abordarea pașilor mărunți uh, bazată pe conceptul de real politic. Uh, nu cred că aceasta ar trebui uh, să fie abordarea, ci ar trebui să avem o abordare cu două căi uh, paralele, dacă vreți. Odată să recunoaștem dificultățile cu care se, se confruntă populația din Belarus, uh, inclusiv uh, dificultățile în materie de uh, drepturi ale omului. Pentru că e un aspect esențial al acțiunii Parlamentului uh, European și al uh, politicilor uh, Comisiei Europene și nu trebuie să lăsăm vreo, vreo îndoială asupra acestui aspect, asupra importanței drepturilor omului. Mai departe, aș vrea să vă întreb următoarele. Cred Credeți că ar fi util ca Parlamentul European să facă o declarație cu privire la situația din uh, Belarus? Credeți că, credeți că ar fi util? Uh, credeți că astfel s-ar crea o presiune uh, utilă? Credeți că politica lui Lukashenko ar putea să se schimbe în urma vreunei intervenții din partea noastră? Vă mulțumesc, uh, uh doamnă președinte. În 2003, acum 12 ani, am uh, redactat uh, un document cu privire la Belarus și mie e cu tristețe constat că situația nu s-a, nu s-a schimbat uh, deloc. Am am, uh, de altfel am dat interviu, un, un interviu unui, uh, unui ziar în care am uh, vorbit despre Belarus ca fiind un soi de Cuba a Europei. Acolo avem de-a face cu o situație um, în, în, înghețată condusă de un regim autoritar ba, care are în, în centru un model uh, uh, uman uh, de tip uh, homo sovieticus, există oarecare libertate economică um, care să permită o bună situație, dacă vreți, a, a unei părți din populație, a clasei de, de mijloc și mai precis a, a nomenclaturii uh, de acolo. Am făcut o vizită la Minsk acum câțiva ani și sunt sigur că lucrurile nu s-au schimbat. Uh, sunt de acord cu cei care apreciază că avem acum o oportunitate în condițiile în care uh, Rusia, prin anexarea Crimeei, își manifestă uh, tendințele, puternicele tendințe expansioniste și duce un uh, război prin interpuși și poate că Lukashenko este îngrijorat cu privire la planurile pe care le-ar putea avea Putin. Cred că acum uh, 10, 10 ani Lukashenko se, se vedea un uh, se vedea și, și, și el uh, um, la, având un rol extrem de important la, la Kremlin alături de Putin, dar se pare că asta nu coincide cu uh, planurile lui Putin, astfel că am putea încerca să exploatăm această teamă, această vulnerabilitate a lui Lukashenko. Uh, dar trebuie să spun, să vă spun din uh, experiență că am încercat toate soluțiile, angajament, uh, uh, lipsă de renunțare la angajamente, sancțiuni bine, bine țintite, dar nimic nu, nu a funcționat. Poate că acum e cazul să încercăm din nou, ținând cont de modificările geopolitice uh, intervenite. În, orice caz e foarte importantă păstrarea legăturii Parlamentului European cu societatea civilă uh, bielorusă. Am cunoscut uh, am cunoscut mulți reprezentanți ai societății civile din, din, din, din Belarus și cred că ar trebui scoși din iarna belarusă și aduși în Europa, acolo unde e locul lor. Doamna Lohbiller. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, ales ne bucurăm să vă vedem aici în uh, persoană și așa cum a spus domnul Ostravicius, nu avem certitudinea că atunci când, uh, când cei ca dumneavoastră vin să, să, să vorbească în fața noastră, se întorc cu bine acasă. De altfel există exemplul unor um, activiști din Kazakhstan care apoi au suferit sancțiuni pentru că au vorbit în, uh, în fața Parlamentului uh, European. Vă mulțumesc și pentru analiza făcută asupra situației. Am primit de altfel și o documentație din partea dumneavoastră. Sunteți și un gânditor, uh, un filozof în domeniul drepturilor omului în lucrarea primită. Spuneți că Uniunea Europeană trebuie să, să vadă cum să analizeze modul în care anum, anumite aspecte importante pentru țara vizată să poată fi exploatate, valorificate, de, de pildă organizarea unor competiții sportive, cum, cum e cazul Azerbaijanului. Astfel ne îndemnați să avem o politică combinată care să includă standarde și măsurători ale, ale evoluției. Noi nu suntem numai un, uh, un corp, al, uh, al, uh, un for al drepturilor omului, ci și unul politic de altfel. Domnule Haraști, am o întrebare pentru dumneavoastră. Cred că v-ați întâlnit cu o Uh, cred că ne-am întâlnit uh, în cadrul unei delegații pentru drepturile uh, omului acum câțiva ani, dumneavoastră fiind la începutul mandatului atunci. Aș vrea să, să știu care sunt posibilitățile. Um, de fapt, aș vrea să știu dacă cunoașteți existența vreunei dezbateri cu privire la pedeapsa cu moartea, de altfel. Uh, în, ca, în, în Belarus rudele celui uh, executat nu sunt uh, informate. Aș vrea să știu dacă există vreo dezbatere în acest sens în Belarus. Și acum o întrebare adresată, adresată Parlamentului. Știu că în, în Geneva există uh, diferențe între, uh, între sesiunile din martie și în uh, sesiunile din, din iunie. Aș vrea să știu cum am putea noi, uh, noi Parlamentul, să-i vizăm mai bine pe dip- diplomații uh, uh, din, din Belarus, ținând cont de disponibilitățile lor, alegând un, un moment mai bun pentru formularea rezoluțiilor. La palabra primero, señor. Vă da cuvântul domnului Stroievski. În... Nu știu dacă reprezentanții ai misiunii diplomatice din Belarus sunt prezenți în sală. Se pare că nu. Domnul Zdroievski are cuvântul. Mulțumesc. Voi avea o intervenție scurtă, nu dispunem de foarte mult timp și aș dori să le dau ocazia mai ales oaspeților să vorbească. Cred că ceea ce au spus eurodeputații eh, astăzi eh, sunt de o maximă importanță pentru că analizează de ani de zile situația din Belarus și exprimă o poziție critică față de atitudinea autorităților din Belarus. Cred că e bine ca oaspetele nostru principal, domnul Bialanski, să aibă ocazia să intervină. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Din păcate ne presează timpul și aș dori să uh, răspund la întrebarea legată de ceea ce ar putea să facă Uniunea Europeană în momentul de față și care este și importanța atitudinii Uniunii Europene vis-a-vis -vis de domnul Lukashenko. Având în vedere amploarea crizei economice care este fără precedent în Belarus, și dorința autorităților din Belarus de a obține credite suplimentare și împrumuturi, susțineri financiare, eu cred că Uniunea Europeană trebuie să folosească pârghia de care dispune și acordarea eventual de credite sau de uh, sprijin financiar să fie condiționată de respectarea drepturilor omului, astfel încât să se schimbe starea de fapt în Belarus, să nu existe atâta represiune în Belarus, să poată să uh, fie declanșate niște reforme în uh, structura uh, administrativă, pentru că uh, vă amintiți ce s-a întâmplat în 2009 3 miliarde de dolari au fost uh, acordați ca împrumut din partea Fondului Monetar Internațional, ceea ce a permis uh, administrației să supraviețuiască până la alegerii din 2010. Au fost sporite salariile tuturor lucrătorilor. Uh, asta a dus la realegerea președintelui, iar după aceea s-a ajuns abia la un din nou impas economic deci um, nu credeți în vorbele lui uh, Lukashenko. Stabiliți niște criterii foarte clare astfel încât să putem uh, monitoriza progresele din Belarus pentru că uh, cetățenii din Belarus trebuie la rândul lor să poată să-și spună părerea. Uh, trebuie să existe uh, condiții minimale pentru ca societatea civilă să se poată organiza și să poată funcționa, ceea ce în clipa de față nu se întâmplă. Mulțumesc foarte mult! Da, uh, intervenție foarte scurtă în legătură cu situația privind pedeapsa cu moartea. Anul acesta au avut loc trei execuții. Anul trecut, avocații Uh, unei mame care cerea măcar să primească cadavrul fiului executat pentru a putea să uh, îl îngroape. Uh, a fost până la urmă acuzat, deci, avocatul că distribuia fotografii pornografice repet, era cel care apăra o mamă care dorea să își îngroape fiul care a fost executat anul trecut. Atât pot să spun în legătură cu pedepsa cu moartea. Poate că uh, situația uh, nu se poate schimba, este într-un fel un one-man show în acest uh, sistem, în acest regim. Iar pă tu, puterea este atât de întrepătrunsă cu toți cei care pot eventual să opereze modificări în Constituție sau în sistemul legislativ, încât schimbările nu sunt uh, ușor de realizat. Dar uh, să uh, nu permiteți măcar ca în ce privește drepturile omului să cineva să se împăuneze cu uh, schimbări aici. Deci nu îi permite să prezinte uh, uh, rezultatele ca fiind un rezultat personal. Acest mandat, de pildă, pe care îl acordă Națiunilor Unite. Deci nu uh, îi permiteți, să, să, pe de altă parte, să prezinte aceste solicitări ca fiind provocări. Nu îi susțineți uh, propriile afirmații de stabilitate care de fapt uh, sunt mai degrabă acțiuni represive. Deci uh, nu încercați să vă exprimați opinia doar în spatele unor uși închise, ci ele trebuie să fie făcute publice. Și de fiecare dată când există probleme individuale, menționați-le uh, pe plan public, pentru că, uh, de fapt, uh, oamenii care încearcă să opună rezistența acestui sistem de la Minsk trebuie să fie cunoscuți de către toată lumea. Președinte, mulțumesc. Um, va trebui să analizăm cu acea seriozitate evoluțiile din Belarus, să le urmărim cu minuțiozitate există o reprezentanță diplomatică și uh, vom uh, urmări de asemenea situația domnului Bialalski. Sperăm că la întoarcerea sa la Minsk să nu întâmpine dificultăți. Deci, uh, comisia noastră, din acest punct de vedere, de asemenea, va urmări lucrurile. Mulțumesc tuturor participanților!